Comisia își va încheia eforturile de reflexie anul acesta, în 2012. Vă mulțumesc, doamnă comisar Georgeva. Votul va avea loc astăzi la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Noezer privind cooperarea pentru dezvoltarea Uniunii Europene în sprijinul obiectivului de acces universal la energie până în 2030. Îi dau cuvântul domnului Noizer, patru minute. Sehr Präsident, Frau Kommissarin. Mulțumesc, stimate domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Raportul privitor la accesul universal la energie până în 2030 este unul uh, care vine exact la timp, la începutul anului 2012, pentru că s-a decis ca Uh, anul 2012 să fie anul internațional al energiei regenerabile pentru toți. Există concepte care sunt importante pentru mine și pentru toți colegii, de altfel, care au colaborat la acest raport. Și, după cum spuneam, aceste concepte se referă în primul rând la, la promovarea energiei regenerabile și, în al doilea rând, la asigurarea accesului universal la aceste uh, surse de energie regenerabilă astfel încât aceste surse trebuie să fie accesibile și comune tuturor. Noi am avut la Comisia de Dezvoltare o uh, cooperare foarte constructivă, inclusiv cu ONG-urile, cu ONG-urile uh, de exemplu, cu uh, Institutul de Mediu de la Stockholm, cu o organizație din Londra. Uh, secretariatul Comisiei, de asemenea, ne-a ajutat foarte mult și am reușit astfel să întocmim acest raport eh, pentru accesul universal la energie până în 2030. Aș dori să spun că în acest moment eh, mai mult de un miliard de oameni nu au acces la eh, surse de energie și mai 2,7 milioane de oameni utilizează combustibilii fosili pentru uh, a își face de mâncare, de exemplu în Africa subsahariană, în Kenya. Apoi doar 5% din populația rurală are acces la rețeaua de energie. E vorba, până la urmă, de posibilități, posibilitatea de a te încălzi, de posibilitatea de a găti, deci necesități primare. Dar, din păcate, nu există uh, o, un program alocat exact pentru, această, pentru acest scop al accesului universal la energie. Um, noi încercăm astfel ca din 2015 să dăm un nou impuls acestor acțiuni și că până atunci sperăm ca accesul uh, la energiile regenerabile să fie incorporat în uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Energie în școli, spitale, <clears throat> clinici, Uh, este o este de neimaginat ca toate, toate aceste unități să uh, funcționeze fără energie și apoi, uh, din păcate, utilizarea combustibilor fuel la gătit uh, produce asemenea și multe boli, de exemplu, bronhopneumo, uh, bronhopneumopatie cronică obtruzivă din cauza inhalării fumului uh, și nu întotdeauna guvernele sunt active, din păcate. Uh, și nu se intervine, uh, de, din păcate, atunci când se utilizează cărbune pe care largă pentru, utilizat, pentru a fi utilizat în gătit. Aș uh, dori să fac un rezumat. Până la urmă, noi solicităm ONU și statelor membre ale Uniunii Europene să se asigure că scopul uh, accesul universal la energie până în 2030 să fie susținut și politicile noastre să pună în prim plan acest scop. Trebuie să ne concentrăm pe proiecte uh, de mici dimensiuni uh, de utilizare durabilă a energiei regenerabile și ar trebui să alocăm mai multe sume de bani pentru aceste scopuri. Uh, Banca Europeană de, pentru uh, Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, uh, în acest moment nu se ocupă și nu susțin obiectivele sau proiectele de mici dimensiuni și lucrurile trebuie să se schimbe. Um, accesul universal la energie ar trebui să devină unul din obiectivele de dezvoltare ale mileniului din 2015. Mulțumesc! Mulțumesc și acum procedura intervențiilor

Mulțumesc, doamnă Băsescu. A, domnul Corea de Campuș. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori eh, să vă spun că accesul la energiile regenerabile trebuie să reprezinte un obiectiv real european. Uh, dar uh, nu numai european, ci și un obiectiv uh, internațional. Într-adevăr, uh, s-a înregistrat un progres tehnologic extraordinar în ceea ce privește regenerabilele, la care nici nu puteam să ne gândim acum 20 de ani. Iar astfel, obiectivul 2015 este uh, foarte important și gestionabil. Știm cu toții ce se întâmplă cu despădurirea în Africa subsahariană. Uh, prin folosirea biomasei ca unic combustibil. Trebuie să ne gândim la noi soluții, dar și în Europa. Noi eh, ne bazăm eh, foarte mult eh, pe energia renovabilă și pe plata, plata completă a acesteia de către utilizatori. Iar acum, iată, este afectată de situația de criză pe care o traversăm și din cauza lobby-ului făcut pentru energia nucleară, iată de ce solicităm Comisiei să ia măsuri în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Ransdorf. Děkuji, pane předsedající. Nedávno jsem se zúčastnil... Mulțumesc, domnule președinte. Am participat recent la o discuție privind uh, politica energetică americană și europeană și pot să vă spun că americanii se descurcă mult mai bine decât uh, Uniunea Europeană, deoarece au un plan uh, foarte bine uh, întocmit, care a fost pus în practică. Noi nu avem așa ceva. De ce avem noi uh, nevoie cel mai mult în Europa? De o diversificare a surselor de energie. Trebuie să vedem, să căutăm surse alternative de energie, cum ar fi manipularea genetică a bacteriilor, în scopul producerii de energie E ceva ce americanii fac în momentul de față pentru a încerca să folosească tehnologia pentru producția de motorină. De asemenea, să vedem ce putem face cu privire la interconectivitate și la stocarea energiei. Vă mulțumesc, domnule Ransdorf. Domnul Pașca. Pan predsedajúci, eh, vážená pani... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc domnului Noizer pentru că s-a exprimat în favoarea unor proiecte de mici dimensiuni și descentralizate pentru generarea de energie în țările în curs de dezvoltare. E un proiect ambițios și interesant. Însă Uniunea Europeană, din păcate, nu dispune de capacitatea suficientă pentru a întreprinde un astfel de proiect. Totuși, Uniunea Europeană ar putea fi inițiatoarea unui proiect la nivel global de acest gen cu susținerea țărilor industrializate și a celor emergente care ar putea grupa și ar putea grupa resursele financiare astfel încât un proiect de acest gen să poată fi util pentru, uh, pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare pe o scară mult mai largă decât UE ar putea să facă de una singură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Pașca și acum colegul Mesaroș. A fejlődő országok körébe súlyos. Țările în curs de dezvoltare se confruntă cu grava problemă a sărăciei energetice. Milioane de oameni nu au acces la alimentare cu energie electrică în viața de zi cu zi. Această problemă nu a fost destul subliniată. Accesul la servicii moderne reprezintă un aspect crucial pentru țările în curs de dezvoltare, dar dacă uh, ne uităm uh, la situația din aceste țări, ne dăm seama că lucrurile nu se îmbunătățesc. Gospodăriile cheltuiesc o mare parte a veniturilor pe încălzire de proastă calitate. De ce? Fiindcă nu au acces la alte surse de energie și nu primesc niciun ajutor de la stat. Avem uh, noi tehnologii, energii curate și știm foarte bine ce uh, Um, ce șanse avem în ceea ce privește accesul comunităților sărace la aceste surse de energie. Avem tehnologiile la dispoziție astfel încât acum ar trebui să avem un fond global pentru aceste gospodării, pentru combaterea sărăciei globale. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca până în 2030 toată lumea să beneficieze de acces universal la uh, sursele de energie. Mulțumesc foarte mult, Domnul Țicău. Vielen Dank

Accesul la servicii moderne de energie e, un, e o condiție prealabilă pentru eradicarea sărăciei. Fără acces la energie, oamenii sunt uh, condamnați la o viață în sărăcie lipsită de demnitate. Au uh, existat anumite investiții pentru îmbunătățirea accesului la energie, însă și există chiar țări în care, în curs de dezvoltare, în care lucrurile s-au îmbunătățit. De aceea cred că sectorul privat ar trebui să fie încurajat să se implice mai mult. Pe viitor, viitorul, um, instrumentul energetic european va fi singurul uh, fond pentru a promova investițiile venite să eradicheze sărăcia energetică. Nu există totuși o garanție că acest instrument se va menține și pe viitor. Asta înseamnă că e nevoie de voință politică și de angajamente politice pentru a menține rolul crucial al Uniunii Europene de a garanta accesul universal la energie până în 2030. Vă mulțumesc în numele Comisiei doamna Georgeva. Thank you, Mr. President. Uh, uh honorable... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Parlamentului, Comisia salută raportul domnului Neuser. Putem, se poate vedea că și noi suntem angajați pentru a ne asigura că obiectivul de acces universal la energie până în 2030 va fi îndeplinit și că sursele de energie regenerabilă vor avea o contribuție sporită pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Eh, suntem toți conștienți de rolul fundamental pe care joacă energia în, în domeniul dezvoltării ca factor esențial pentru ajutor, educație, securitate alimentară, creștere economică și energia curată aduce noi beneficii prin reducerea poluării eh, atmosferei și astfel reducând și riscurile pentru sănătatea publică. Recomandările raportului sunt pe linie cu strategiile adoptate de comisie, cum ar fi agenda pentru schimbare, care recunoaște rolul unic pe care îl poate juca energia în domeniul dezvoltării. Noi avem o participare activă la toate inițiativele legate de energie regenerabilă. Domnul comisar Pibaz conduce un uh, grup de lucru în cadrul uh, grupul la nivel înalt al uh, domnului uh, președinte al ONU Ban Ki-moon, secretar general Ban Ki-moon, uh, foarte activ și foarte activ în rezolvarea um, provocărilor interconectate, și anume reducerea sărăciei și combaterea schimbărilor climatice. Comisia a jucat un rol foarte puternic și foarte activ în discuții încă de la început și noi credem că suntem principalul jucător în uh, asigurarea că această inițiativă va fi un succes. Asta pentru că noi avem un rol colectiv ca cei mai importanți donatori din lume. 60% din fonduri uh, în domeniul de cooperare vin din Uniunea Europeană, pentru că vocea noastră în instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Banca Mondială, este una foarte puternică și Europa este cea care uh, face, măsure, face presiune asupra mm, băncii mondiale pentru a-și asuma ținte în domeniul uh, energiei ecologice. Și noi, bineînțeles că uh, ne-am, ne-am uh, asumat ținte, avem Rio plus 20, este o um, ocazie unică pentru a veni cu noi inițiative și sunt convins că domnul comisar Pibals va fi foarte activ cu această ocazie. De asemenea, se noi recunoaștem rolul jucat de Parlament în adoptarea și punerea în aplicare a legislației care a venit în favoarea obiectivelor prezentate în raportul pe care îl discutăm. Recunoaștem rolul important al soluțiilor descentralizate cu energie regenerabile uh, ca și cei mai sărați să aibă acces la energie și văd când călătoresc în țări cum ar fi Nigerul sau Ciadul, țări sărace. Sigur, noi trebuie să insistăm pe soluțiile energiei regenerabile și trebuie să recunoaștem că aceste țări au probleme și cu accesul la apă, trebuie să aibă uh, capacitatea de stocare a apei, deci noi credem că obiectivele multiple pot fi atinse prin soluții descentralizate. O comunicare specifică în legătură cu accesul universal la energie nu este prevăzută din partea Comisiei pentru 2012, dar trebuie să facem ceva mai mult decât o comunicare. Comunitatea va juca un rol activ în energia pentru toți și astfel încât putem avea un rol mai concret uh, pentru accesul universal la energie până în 2030. Și apoi mai lucrăm și la un mecanism prin care țările în curs de dezvoltare vor putea adopta un, un program cu ajutorul căruia să uh, primească asistență de experți și asistență tehnică pentru a-și îmbunătăți strategiile la energie. Asta ar arăta și ar asigura angajamentul și al țărilor partenere și al uh, sectorului uh, privat. Și văd că domnul Noizer este de acord cu mine. Comisia consideră că putem obține aceste rezultate împreună Uh, sunt recunoscătoare Parlamentului pentru susținere și Comisiei pentru Dezvoltare, care întotdeauna a conlucrat foarte bine cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Georgieva. Și cu asta am încheiat și acest punct. Se va vota astăzi la orele 12. Următorul punct, raportul domnului Ole Schmidt, raportul anual privind fiscalitatea. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte.